Eh, muy buenas tardes. Les parece, vamos a comenzar, a continuar con el orden del día. Punto 11 en este caso. Bună ziua tuturor! Să continuăm cu ordinea noastră de zi. Am ajuns la punctul 11 de pe această ordine de zi și anume audierea publică FinTech, influența tehnologiei asupra viitorului sectorului financiar. Nu cred că cineva poate nega faptul că tehnologiile digitale schimbă uh, sectorul financiar. Întregul sector se schimbă. Întrebarea este însă cât de profundă va fi această schimbare și există multe dezbateri pe acest subiect. Unii sunt de o părere și de o părere și o altă parte a sectorului financiar are o altă părere. Ceea ce este bine este că comisia noastră, la inițiativa grupului ALDE, a decis să elaboreze un raport din propria inițiativă în legătură cu această temă. Raportul se află alături de noi și eu nu mă voi întinde foarte mult. În orice caz, vă mulțumim că avem șapte Eh, experți invitați care ne vor eh, spune care este părerea lor în legătură cu această temă foarte importantă. Cred că avem invitații cei mai buni eh, pe această temă foarte importantă. Deci este o oportunitate foarte bună să începem să dezbatem această temă. Avem două secțiuni, după cum știți. Prima cu privire la inovațiile tehnologice și a doua în legătură cu oportunitățile și provocările pe viitor. Iar acum vi voi prezenta pe experții care vor interveni astăzi, în primul rând, Claire Calmagiani de la Deloitte. Aveți cuvântul. Noi am acordat un timp de mai mult sau mai puțin 5 minute pentru fiecare prezentare, după care vor avea loc intervențiile grupurilor politice, mm, purtătorii de cuvânt ai care, grupurilor politice care doresc să intervină. Global industry have evolved very rapidly. The UK is recognized as one of the leading fintech hub and has been providing two unicorns Regatul Unit este un, uh, stat, uh, un loc cunoscut pentru um, dezvoltarea domeniului fintech. Um, am investit în um, mai multe uh, domenii talent, capital și mediul. Și toate acestea sunt elemente care duc la succesul nostru. Noi am uh, uh, fost un lider în uh, tranziția digitală în Europa. Avem 28 de milioane de clienți, inclusiv 12 milioane care fac tranzacții online. Can I, I speak? Yes, of course. Of course. Um, so we have, a, we have FinTech Accelerator. Avem acceleratoare, fintech, fintech cum se um, Colaborăm uh, și uh, organizăm uh, evenimente fintech și uh, avem mentor fintech. Și totuși uh, știm că trebuie să uh, oferim o experiență tuturor clienților noștri. În Regatul Unit sunt încă aproape 6 milioane de adulți care nu au folosit niciodată internetul. Uh, Uh, impactul fintech va fi cel mai ridicat acolo unde startup-urile folosesc modeluri uh, de business bazate pe platforme intensive din punct de vedere al datelor și cu puțin capital. Acest lucru se vede în platforme precum Airbnb, Alibaba și Facebook. 15.000 de startup-uri sunt în fintech și este important să colaborăm bine astfel încât uh, dacă dacă nu găsesc uh, suficiente uh, fonduri, uh, împreună să reușim să rezolvăm această problemă. Șase uh, recomandări uh, aș dori să fac task force-ului UE Fintech. În primul rând, nevoie de standarde globale pentru a crește competitivitatea, uh, oferta competitivă pentru clienți și pentru a crește portabilitatea soluțiilor. Uh, Experiența mea este că este una dintre barierele menționate de uh, grupurile fintech astăzi. Cred că asta va duce și la o îmbunătățire a dezvoltării pieții unice digitale în Europa. Apoi, încurajarea unei culturi a experimentării. În Regatul Unit uh, au fost proiecte precum uh, FCA Sandbox sau UK Industry Sandbox și noi participăm la astfel de proiecte. În al treilea rând, interesul cu, uh, clienților, care este uh, elementul cheie în sectorul fintech. I facem apel la se lua în considerare testarea în condiții ca de laborator uh, uh, a viitoarelor reglementări. De exemplu, regulile din ziua de astăzi despre viața privată online uh, solicită utilizatorilor să dea click pentru a accepta cookie-urile în domeniul mobil, însă nu este cea mai bună soluție. Cel mai ideal ar fi să se uh, apoi uh, ar trebui să se uh, promoveze mecanisme de scanare a orizontului pentru a vedea care sunt elemente care uh, aduc uh, schimbări pe piață, însă trebuie să existe o, un accent pus pe cibersecuritate, data și API-uri, uh, mobilul, um, internetul lucrurilor, cloud și așa mai departe. Apoi, colaborarea între actori promovând o, un mediu de inovație Um, care să preia și inovațiile din afară. Și nu în ultimul rând, pentru ca Europa să rămână competitivă și atrăgătoare pentru în domeniul fintech față de Asia și Statele Unite, trebuie folosit talentul uh, antreprenorial și să se folosească, să se investească. A trebuie oferite formări, uh, să se promoveze rolurile în fintech, Uh, și să se uh, creeze stimulente pentru investiții. Câteva lecții pe care le-am învățat. În primul rând, să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Mm, am uh, făcut apel la 20.000 de lideri care la nivel local ajută oamenii să ajungă online. Apoi organizăm um, concursuri de inovație și hackatoane um, pentru a um, uh, declanșa inovația în acest uh, sector. Trebuie sprijinită uh, creșterea sectorului prin așa numita finanțare alternativă, care completează um, cu capital programele de mentori și încă un element important, ce anume promovarea femeilor. 51% din uh, clienții Lloyd sunt femei și este important ca leadershipul nostru să reflecte acest lucru. Ne-am uh, propus de aceea să avem 40% femei în poziții de conducere până în 2020. Vă mulțumesc uh, pentru atenție și Ehm, salutăm orice fel de posibilitate de interacțiune de-a lungul uh, procesului uh, legislativ și nu numai. Thank you, Claire. Muchas gracias. Ahora le doy la, la palabra a Marco. Mulțumesc. Are cuvântul acum lui Marcus Laube, fondator și CEO a Crossings în numele uh, Alianței Europene Fintech, EFA. Äh, Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze. Poate că nu corespund uh, imaginii dumneavoastră tipice de uh, uh fondator din domeniul fintech. Am păr alb și n-am uh, blugi rupt și special am făcut să nu-mi iau cravata astăzi. Însă asta ne arată că domeniul fintech a devenit uh, mai serios, mai uh, Uh, adult și mă bucur să fiu în fața dumneavoastră astăzi aici. După cum spuneam și eu, sunt fondator al firmei uh, Crossings, o întreprindere din um, fintech din Germania. Um, avem um, experiență și cu instituțiile europene, am făcut parte din anumite grupuri de, lucruri, de lucru, uh, sunt și copreședinte al uh, grupului de lucru în ceea ce privește ESPA și avem multe um, uh, legături cu instituțiile europene, precum uh, mecanismul de conectare a Europei, dar și cu BCE, unde particip la un grup de lucru pe subiectul billing și payment, deci plăți și facturare, subiecte importante. Cunosc importanța unor zile, precum uh, cea de astăzi. Pe de altă parte, în ultimii ani mi-ar fi plăcut să mă ocup și de alte uh, subiecte și de mm, creșterea întreprinderii mele, deci sperăm că putem uh, veni cu o contribuție importantă. Mulțumesc președintelui pentru oportunitatea de astăzi. După cum spuneam, astăzi reprezint Uh, european Fintech Alliance, o alianță proaspăt creată. Este o organizație creată în iulie 2016 și care reprezintă domeniul fintech în Europa, nu numai la nivel național, deci la nivel uh, european. Este vorba de întreprinderi din diferite mo uh, domenii, mobile banking, plăți online, uh, schimb valutar uh, și așa mai departe. Încercăm să reunim aceste interese. Suntem mai ales uh, aici um, pentru a promova soluții simple pentru întreprinderi și clienți. Nu este vorba numai de aplicații pe care le cunoașteți cu toții din domeniul B2C în calitate de client, ci și ca întreprinderi. Întreprinderi care vor să creeze noi procese cu noi tehnologii este un subiect care este din ce în ce mai prezent. Um, practic, diferite domenii se reunesc. Uh, facturarea, uh, plățile, uh, finanțarea lanțului de aprovizionare. E bine, aici se creează noua infrastructură pe baza căreia are loc apoi creșterea economică și se creează noi întreprinderi. Ceea ce înseamnă că se creează și noi locuri de muncă în întreaga Europa. Pentru noi, la Crossings pot să vă spun că am început cu patru angajați, între timp suntem peste 80. Deci, iată, evoluția și dezvoltarea este foarte puternică. Și asta nu se referă numai la domeniul fintech în sine, ci și la cooperarea cu alte companii, dar și uh, din domeniul fintech, ci și uh, cooperarea cu bănci. Există uh, multă, multe astfel de cooperări. Există câteva exemple despre care uh, putem uh, spune că vedem dezvoltarea. De exemplu, finanțarea în domeniul IMM-urilor. Există noi posibilități uh, prin noile tehnologii dincolo de solicitarea de credit la bancă bazată pe facturi pe rambursare și așa mai departe. Tot felul de uh, sisteme noi uh, pentru care încă astăzi nu există uh, reguli ce este posibil, ce nu este posibil și tocmai de aceea proiectele de tip sandbox sunt foarte interesante pentru a testa diferite posibilități și pentru a ajunge la soluții împreună cu diferite instituții. Pe de altă parte, și Protecția consumatorului joacă un rol important în domeniul fintech. Există o cerere foarte mare de soluții din domeniul fintech. Pe de altă parte, companiile uh, din domeniul fintech nu se bucură de același nivel de încredere din partea clienților, precum băncile, de exemplu. Deci avem interesul să uh, oferim soluții fiabile și prietenoase cu consumatorul. Pe de altă parte, aceste reglementări nu trebuie să limiteze dezvoltarea noilor întreprinderi. Deci nu pot decât uh, să fac apel la o căutare comună a soluțiilor, astfel încât să fie permis să se folosească noi tehnologii, dar în același timp întreprinderile să poată crește cu aceste noi tehnologii. Vedem că trebuie să existe o reglementare bazată pe nivel, în funcție de activitatea despre care vorbim și de nivelul de risc. Există exemple uh, PSD2, despre care vom auzi mai mult mai târziu, dar există și modele uh, alternative de creditare și acestea sunt importante esențial este să avem reguli armonizate la nivel european, astfel încât întreprinderile să poată acționa pe piața unică. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, Marcos. Are cuvântul acum doamna Tania Caer, Core Product Team la Clarna. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați permis să vin să, vă, să mă adresez dumneavoastră. Stimați membrii ai Parlamentului European, să nu uităm cine conduce inovarea în uh, domeniul financiar. Nu dumneavoastră, politicienii sau autoritățile de reglementare, nu eu, uh, fintech-ul și nici alți actori, cum ar fi băncile sau instituțiile financiare tradiționale uh, Aici uh, rege este cererea consumatorului. Uh, companiile care nu reușeau, uh, nu îi bagă în seamă pe consumatori, nu au succes. La Clarna, noi construim produse pentru consumatori, produse care să facă ușor să cumperi pe internet. Și orice facem, ne gândim întotdeauna în primul rând la consumator. Am, pentru cei 45 de milioane de consumatori care ne utilizează serviciile uh, și 60.000 de uh, comercianți care ne folosesc uh, serviciile. Procesăm peste jumătate de milion de tranzacții în fiecare zi și suntem activi în 17 state membre. Am început în Europa și am intrat anul trecut pe piața din Statele Unite, cu succes. Însă, spre deosebire de alți actori fintech, subliniez că Clarna este reglementată ca o bancă. Noi suntem supuși cerințelor de capital, EML, KYC, secretul bancar și uh, dat, regulile cu privire la caracterul privat al datelor. Însă, băncile opresc mobilitatea pe piață prin controlarea datelor consumatorului și creează în adins o ineficiență pe piață. Asta în detrimentul consumatorului, care trebuie să plătească factura uh, prin uh, taxe de tranzacții. Însă este o abordare pe termen scurt și, din fericire, se schimbă. Economia de mediu de pe piață dictează că trebuie să îndeplinești cerințele consumatorului pentru a avea succes. Uniunea Europeană trebuie să elimine uh, barierele între piețe. Trebuie să asigure concurență egală și oportunități. Trebuie să protejeze consumatorii scăzând costul de tranzacționare și dacă faceți toate aceste lucruri, ă, acesta, acest lucru va contribui la o piață eficientă. Dacă ne uităm la situația de acum 10 ani, nu utilizam smartphone-uri sau aplicații sau internetul în măsura în care îl utilizăm acum. Însă, Acum aceste lucruri fac parte integrantă din viața noastră de zi cu zi. Tehnologia răspunde la cererile consumatorului și uh, spațiul financiar este un spațiu foarte interesant în care are loc, inova, au loc inovații. Este și controversat pentru că unii băncile spun că uh, fintech îi, le iau din uh, domeniul de aplicare, însă în ultimii ani băncile pur și simplu au pierdut perspectiva și uh, au pierdut și nu s-au mai axat pe consumatori pentru că au uitat cine le sunt clienții. Nu au mai dezvoltat uh, produse în jurul necesităților consumatorului. Unele bănci au dat seama de acest lucru și au început să creeze produse pentru clienții lor și produse foarte bune. Așadar, dacă ne uităm, să zicem, 10 ani în viitor, generația care crește astăzi cu un iPhone în mână, pe un hoverboard, nu va avea nevoie să-și gestioneze finanțele cum o facem noi astăzi. Noua generație nu va avea nevoie de o bancă tradițională. Așadar, consumatorii își schimbă rapid comportamentul și această schimbare va uh, duce ca foarte multe companii noi să, dea, să acorde servicii pe care și le doresc uh, clienții, inclusiv băncile și noi, ca o companie fintech, uh, salutăm concurența. Cum fac autoritățile de reglementare și politicienii pentru a contribui la această schimbare? Puteți să o faceți prin uh, susținând uh, legislație pentru consumatori, ori un regulament foarte detaliat în legătură cu tehnologia și standarde prea prescriptive ar duce la uh, moartea inovației. Deci, să facem comparația cu un motor. Să zicem că planifici foarte detaliat cum trebuie să arate uh, cum trebuie să fie construit un motor, atunci niciodată nu ar fi putut să apară compania Tesla. Și dacă reglementăm, suprareglementăm fintech prin dacă se interzic anumite tehnologii sau se face o preferență pentru altele, se ajunge la o, un cadru care nu este compatibil cu inovarea și nu este compat, compatibilă cu ceea ce își dorește consumatorul. Așadar, în concluzie, facem apel către dumneavoastră ca membri ai Parlamentului European să creați legislație care să uh, elimine barierele, legislație care să protejeze consumatorul și nu companiile, să îi dea consumatorului controlul asupra datelor sale și să lase autorităților relevante supravegherea acestor date și nu companiilor din spațiul fintech ar trebui să dați consumatorului acces la serviciile pe care și le dorește și, bineînțeles, toate aceste lucruri într-un mod sigur. Autoritățile de reglementare trebuie să um, răspundă la matrici de performanță și nu la standarde tehnice. O, un, re, un regulament um, pentru viitor nu înseamnă o lipsă a protecției consumatorilor. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi dăm cuvântul lui Richard Nash, vicepreședinte mm, pentru relații guvernamentare la PayPal. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați invitat PayPal la această conferință. Mi s-a cerut să spun câteva cuvinte în legătură cu colaborările care au loc între actorii existenți din spațiul fintech și câteva problemele de reglementare care au, fost, care au apărut în ultima vreme. Uh, tehnologia și serviciile financiare nu sunt parteneri total noi Serviciile financiare întotdeauna s-au bazat pe tehnologie, fie că vorbim despre carduri de plastic, eh, bancomate și așa mai departe. Astăzi însă există o posibilitate de dezvoltare accelerată, după cum au spus și colegii mei, pentru că există uh, o penetrare globală prin smartphone-uri și prin internet. În ceea ce privește ceea ce se întâmplă acum între actorii existenți și cei noi, bineînțeles există o serie de provocări. Multe companii fintech care utilizează tehnologia pentru a uh, regândi felul în care sunt prezentate serviciile către consumatori și cred că uh, vor apărea o, o, o, o serie de evoluții foarte interesante din companiile fintech care sunt în, vor acționa în parteneriat cu instituțiile actuale, fie că vor fi servicii suplimentare sau o colaborare pe servicii noi sau uh, se va folosi tehnologia pentru a susține câteva dintre pentru a face mai eficiente și mai rentabile unele dintre serviciile tradiționale. După cum spuneau colegii, cu toate că uh, instituțiile financiare să mm, mm, au început să adopte aceste tehnologii și pentru ca uh, ar putea să intre în parteneriat cu alți actori pentru a ajunge la, o altă, la un alt public țintă. La PayPal, noi, noi existăm deja de 18 ani, întotdeauna am fost o companie fintech, uh, ceea ce a făcut uh, PayPal a eliminat problemele legate de plățile digitale nu din punct de vedere al comerciantului, nu conta cum doresc, dorea să plătească consumatorul și din punct de vedere al consumatorului am creat un spațiu sigur, convenabil și un brand de încredere. Anul trecut am procesat aproape 5 miliarde de tranzacții globale, avem 290 de milioane de clienți la nivel global, deci există o mare posibilitate de scară pe această piață în ceea ce privește problemele de reglementare. Atunci când uh, atunci când vorbim despre reglementarea fintech, este puțin cam ciudat pentru că exist, sunt aspecte foarte complexe și nici măcar nu este o abordare corectă. Guvernele din lume mm, îmbrățișează aceste servicii fintech. Ca și dumneavoastră, am, am avut un festival fintech la Singapore acum câteva săptămâni și acolo am văzut că centrele financiare tradiționale, cum ar fi Singapore, Londra, încearcă să-și păstreze rolul de avangardă în domeniile financiare și consideră că fintech este o soluție pentru incluziunea financiară, uh, economie în creștere, cum ar fi India, văd fintech ca o modalitate de a avea o supraveghere mai mare pentru a dezvolta o economie fără numerar, care este mai bună pentru o serie de din, dintr-o serie de puncte de vedere și s-a menționat această idee a atelierilor de încercare, sandboxes. Uh, este o idee foarte bună a uh, experimentării pentru că în aici uh, autoritățile de reglementare și inovatorii se întâlnesc autoritățile de reglementare pot să înțeleagă cum vor să rezolve inovatorii anumite probleme și inovatorii nu se mai tem de autoritățile de reglementare ca de cineva care trebuie să fie evitat. Pentru a promova și mai mult fintech este o, uh, sunt trei probleme care mi se par uh, foarte importante. Unele au fost deja menționate. În contextul dezvoltării serviciilor fintech, Uh, să-ți cunoști consumatorul, uh, în special în ceea ce privește prevederile împotriva spălării de bani. Este foarte important ca acest lucru să fie făcut bine, altfel uh, va exista o povară foarte mare și vor exista măsuri duplicat pe care vor trebui să le mm, îndeplinească o serie de companii diferite. Eh, trebuie să vedem dacă eh, cunoașterea consumatorului la nivel electronic va fi eh, o perspectivă realistă de succes. După aceea, deja s-a menționat directiva mm, serviciilor de plată. Știu că deja ați discutat-o astăzi. Aș încuraja pe toată lumea să lucreze pe măsurarea securității Uh, bazate pe risc a tranzacțiilor și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că serviciile fintech din Europa pot să uh, circule în Uniunea Europeană. S-a menționat că serviciile de creditare nu pot să fie incluse în acest moment datorită fragmentării, așadar v-aș încuraja să priviți aceste aspecte și să dezvoltați bune practici. Mă opresc aici, mulțumesc Parlamentului European că m-a invitat și uh, vă, sunt sigură că raportul din proprie inițiativă va fi un succes. Vă mulțumesc. Uh, am încheiat acest, această primă rundă de intervenții. Uh, mulțumesc invitațiilor. Deschidem acum intervențiile din partea membrilor comisiei noastre. În primul rând îi dau cuvântul doamnei raportor, doamna Tyson. Nu știu dacă am pronunțat bine numele sau foarte prost. Mulțumesc. Îmi mulțumesc că de aceea majoritatea oamenilor îmi spun Cora, din cauza numelui meu. Aș dori și eu să mulțumesc invitațiilor pentru că ni s-au alăturat aici la Bruxelles. Bineînțeles, am luat uh, această inițiativă a unui raport uh, pe fintech, pentru că tehnologiile noi se dezvoltă foarte rapid și este vorba de multe tehnologii în același timp. Și bineînțeles, în Europa vrem să avem uh, partea noastră din economia globală. Prima întrebare. Ați menționat deja foarte multe subiecte interesante legate de fintech, însă care credeți că ar fi prioritatea Uh, cea mai mare pe care ar trebui să o adoptăm pentru a stimula inovarea în sectorul financiar. În al doilea rând, mulți dintre dumneavoastră ați menționat uh, uh, cadrul de reglementare fragmentat și ați cerut o mai mare armonizare, date fiind condițiile prealabile pentru protejarea consumatorului și a stabilității financiare, cum uh, Credeți că noile tehnologii ar putea să capaciteze piața uh, Uniunea Piețelor de Capital? Cum am putea să facilităm această uniunea Piețelor de Capital prin intermediul tehnologiei? Mulțumesc foarte mult, Cora. Acum trecem la raportorii din umbră. Uh, în primul rând, Brian Hayes. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și după cum a spus Cora, le salut, mulțumesc pentru toate prezentările pe care le-am ascultat în această după masă. După cum a spus Cora, ne confruntăm cu această problemă și reluând ultimul, ultima idee evocată de domnul Naș în ceea ce privește directiva serviciilor de plată și ceea ce uh, ne așteaptă din din punct de vedere al securității. Vorbiți aici despre o evaluare a legislației existente pentru ca aceasta să devină mai corespunzătoare cu cerințele industriei, date fiind schimbările tehnologice, sau vorbiți despre noi reglementări. Trebuie să începem din nou de la zero, este ceea ce întreb, sau avem suficient acolo care poate să fie modificat și adaptat uh, în, în tuturor acestor noi aspecte. Tania a vorbit despre cererea consumatorului care uh, dă tonul industriei, pentru că au apărut schimbări majore într-un timp foarte scurt, ceea ce este foarte adevărat. Însă, a doua mea întrebare vizează regulamentul în sine. Dacă autoritățile de reglementare actuale, și aici vorbim despre foarte multe operare, operațiuni, există acum capacitatea și înțelegerea de a rezolva problemele și de a găsi soluții. Motivul pentru care pun această întrebare este dacă uh, ne uităm la FCA, în mandatul lor este că fac parte din dezvoltarea și creșterea tehnologiei în obiectivul obie- pentru a atinge obiective cheie, însă nu este ca același lucru, nu este aceeași situație în cazul celorlalte instituții. Deci, dacă acest uh, regulament este corespunzător și poate să răspundă la necesitățile industriei și consumatorilor, necesită să fie armonizată tuturor autorităților și sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește experimentarea. Autoritățile de reglementare învață din mers, însă um, am, acum suntem în urma unui, unei crize economice în care băncile nu înțelegeau foarte bine riscul, riscul economic și unele din aceste produse noi pot să uh, ajute industria și băncile să evalueze unde există riscul, pentru că fără o înțelegere reală a riscului nu se pot uh, face împrumuturi, deci cum poate ajuta fintech uh, la evaluarea gestiunii de, și gestiunea riscului pentru o mai bună înțelegere a pieței. Vă mulțumesc în numele socialiștilor. Acum, doamna Bereș. Da, mulțumesc. Uh, ia din nou reprezint pe domnul Cătălin Ivan. Mulțumesc experților noștri pentru prezentările lor. Bineînțeles, intrăm în domenii unde suntem uh, conștienți că nu trebuie să punem bariere în calea inova- inovației, însă Uh, trebuie de asemenea să ne asigurăm că relația între fintech și bănci uh, este bazată pe un parteneriat bun. Care este, după părerea dumneavoastră, elementul esențial pentru ca acest parteneriat să fie unul reușit? Sunteți uh, experți în domeniu, așadar, care este, conform analizei dumneavoastră, handicapul sau avantajul pe care îl reprezintă piața europeană, inclusiv uh, în comparație cu piața americană. O a treia întrebare, dacă veți avea timp să răspundeți, bineînțeles, cum vedeți riscurile concrete în ceea ce privește plățile, în ceea ce privește securitatea plăților și, uh, prin urmare, ca luptă împotriva fraudei. Răspunsul dumneavoastră natural ar fi să lăsăm să se dezvolte companiilor, companiile, însă până la urmă ar fi prea târziu. Ce propuneți pentru a pune bariere în calea fraudei? În, din punct de vedere al modelului bancar, am o întrebare cu două aspecte. Ce părere aveți în ceea ce privește impactul asupra ocupării în sectorul bancar. Ce va însemna acest lucru? Va avea loc o revoluție a acestor noi tehnologii, se va ajunge la distrugerea unor locuri de muncă, care este magnitudinea fenomenului. În ceea ce privește modelul de afacere al băncilor, considerați că gestiunea risc, riscului legată de fintech ar putea să submineze modelele interne care există în mai multe bănci europene? Thank you, Mulțumesc, doamnă Beres. În numele verzilor, domnul Raymond. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentări. S-a vorbit despre faptul că fintech uh, elimină um, forțele de frecare din sistem, ceea ce înseamnă că costurile pentru tranzacții au scăzut și vor continua să crească enorm în uh, viitor. Asta are avantajul că piețele sunt mai eficiente și ar trebui să sprijinim asta prin legislație. Însă, din punctul meu de vedere, există și dezavantajul când se ajunge în situații de instabilitate că uh, și aici uh, sistemele sunt mai eficiente, să spun așa și stabili, situațiile instabile pot uh, escalada mult mai repede. Unele studii arată că băncile obișnuite își pierd până la uh, 50% din profituri eventual sau 40% din cifra de afaceri. Uh, și asta ca să vă dau un ordin de mărime. Uh, dacă există totuși acest acest transfer uh, la nivelul clientului final uh, și așa mai departe, va trebui să ne întrebăm ce facem în situații de criză, ce mecanisme prevedem uh, pentru situații de criză, gen uh, colaps financiar, pentru a putea gestiona ce se întâmplă pe piață. Iar reglementările de stat publice vor fi întotdeauna mai încete decât uh, ce pot face întreprinderile. Ce are de oferit branșa aici, sectorul, pentru a interveni, poate chiar înainte să, să intervină uh, actorii publici? Și cum putem să vă susținem în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc! În numele FD, Beatrix von der Stork. Meine Frage richtet sich an Tanja Kern von... Mulțumesc. Lui Tania Clare de la Clarna. Ă, legătura între inovație și ă, ă, concurență. Inovația este ceva ce nu se poate planifica. Drept pentru care inovația duce la o mai bună distribuție a bunurilor și nici nu se poate distribui, nici nu se pot distribui mai bine bunurile uh, fără inovație. Însă noi nu inovația nu se planifică și nici noi în Parlamentul European nu știm care ar putea fi cea mai bună soluție. Asta trebuie să reiasă din uh, interacțiunea forțelor pe piață astfel încât uh, să se ajungă la o soluție mai bună pentru noi toți. Aș dori să vă întreb în ce măsură are sens să um, intervenim sau să limităm procesul uh, concurenței. Ceea ce facem noi în Parlament nu este de fapt o limitare a capacităților de acțiune, a posibilităților de inovație a companiilor fintech? Sau altfel spus, ce um, stimulează inovația și ce putem noi uh, să facem aici în Parlament pentru a nu vă pune bețe în roate și pentru a lăsa suficient spațiu concurenței și inovației. Beatriz, ahora ya dejamos el turno. Mulțumesc, Beatriz. De acum, bineînțeles, dăm uh, cuvântul invitațiilor în ordinea pe care o doresc ei. Pentru a răspunde la aceste întrebări care au fost adresate. Cum Um, so Vic, on, your pen, which is about stimulating... În ce privește inovarea în fintech, în legătură cu sandbox, cu actorii care funcționează în sistem. Există un organism de inovare financiară care a fost uh, uh, înființat și care uh, reunește mai multe persoane, mai, multe, mai mulți experți uh, care să se poată gândi, să reflecteze la o posibilă soluție. Și în ce privește acceleratorii, aceștia evoluează în timp la nivel internațional. Deci dacă avem 20 de întreprinderi și le urmărim pe perioade de 2-3 ani, constatăm o evoluție. Ceea ce este important este că ne ajută să înțelegem cum procedăm noi diferit, în ce fel procedăm noi diferit, de ce ar fi nevoie și de aceea cred că o astfel de comunicare, o astfel de colaborare este reciproc avantajoasă. Și sunt de acord cu ce spunea Clara. Într-adevăr, trebuie ca aceste inovare, aceste, uh, uh, această inovare să fie acceptată de consumatori. Sunt mulți dintre ei care Uh, cărora le este destul de greu să recepționeze noile tehnologii. Apoi o întrebare care mi-a fost adresată direct. Urmăresc acest sector de vreo 10 ani. Și vreau să spun că, din ce am observat eu, lucrurile acestea, aceste startup-uri nu nu se nasc din nimic. Acum vreo cinci ani uh, plățile erau o piață total nedezvoltată. Între timp avem uh, consiliere uh, pe care o oferă roboții și la nivelul ciclurilor de transfer am asistat la un uh, succes uriaș în Regatul Unit, în China. Deci, până când să fie acceptate toate aceste lucruri, trece ceva timp, uh, e nevoie de o anumită maturitate și când vă gândiți la reglementare trebuie să țineți seama de aceste lucruri. Ceea ce este esențial este însă să abordați problema riscurilor a securității mm, cibernetice pentru a-i apăra pe consumatori. Pentru că despre asta e vorba, despre protecția datelor consumatorilor și în, acest în acest parcurs de reglementare va trebui să țineți seama de aceste chestiuni. Sper că am reușit să răspund la unele întrebări. Mulțumesc. Dania? There was some questions around... Mulțumesc! S-a vorbit un pic despre legislația din prezent, dacă este suficientă sau dacă n-ar trebui revizuită. Apoi s-a pus întrebarea dacă autoritățile de reglementare actuale au cunoștințele necesare care să le permită să reglementeze. Răspunsul meu este și da și nu. Inițiativa PSD2 a fost un pas extraordinar înainte în direcția fintech, permițând uh, noilor tipuri de servicii și noilor tipuri de companii să se desfășoare. În același timp, însă, dacă punem uh, punând uh, consumatorul pe primul loc și oferind condiții egale pentru toți actorii de pe piață. Problema însă se înregistrează la reglementările de nivel 2 din directiva PSD2. Circulă Noțiunea aceasta și um, ținând seama și de ce se întâmplă în prezent, se elaborează noua PSD, că siguranța și securitatea sunt folosite adesea ca o scuză pentru a pune bețe în roate inovării. Teama aceasta de inovare duce la o uriașă, la un fel de uh, joc, ori uh, securitate, ori confortul utilizatorului o abordare unică, uniformă pentru reglementare, considerăm că nu este adecvată pentru fintech. O abordare de tip uh, uniformă. Nu că întreprinderile fintech nu și-ar dori să fie supraveghe, supravegheate, monitorizate, reglementate, ba din potrivă. Asta este o idee, o, o prejudecată. Dar Trebuie văzut cum vor fi ele reglementate în baza PSD2. Aceste companii trebuie să câștige încrederea consumatorilor și să poată concura pe plan internațional. Prin urmare, cred că ar trebui să analizăm câteva principii când uh, legiferăm în domeniul fintech. Trebuie să-i lăsăm pe consumatori să fie în centrul legiferării și să aibă acces la, propriilor, la propriile lor date, asigurându-ne că PSD2 respectă principiile TDPR și al portabilității. Ca, uh, în calitate de consumator trebuie să poți să-ți portezi uh, datele și serviciile oriunde dorești. De asemenea, trebuie garantată neutralitatea tehnologică. Și nu trebuie să venim cu um, legiferare care să ofere niște avantaje nejustificate anumitor actori sau să-i scutească pe alții de uh, obligații uh, în baza reglementărilor respective. De exemplu, în ce privește API, care sunt foarte buni, dar n-ar trebui să-i favorizăm. Apoi, în ce privește Uh, mijloacele de reglementare. Acestea trebuie să fie proporționate și să fie însoțite de măsuri de supraveghere puternice. Microfonul vorbitoarei a fost tăiat, din păcate. Mulțumesc, Peter. So I feel as I'm stealing the microphone from you. Richard. Îmi cer scuze, de, mi s-a părut că vă iau microfonul eu, dar nu, nu asta voiam. Da, se vorbește despre cultura inovării, despre încercarea uh, de a se face față diferitelor probleme care apar. Vorbeam despre modelajul, modelarea riscurilor, despre protejarea drepturilor consumatorilor de la bun început. Cred că ceea ce va fi fundamental în a face față problemelor acestora legate de cibersecuritate, de antifraudă, de gestionarea riscurilor, este domeniul cel mai interesant pe care își pot dezvolta produsele companiile fintech, pentru că acolo știu că au niște posibilități uriașe de, a de a-și vinde serviciile celorlalte întreprinderi. În acest domeniu se întâmplă foarte multe și asta e foarte încurajator. Multă lume vorbea despre PayPal la început ca de o întreprindere de gestionare a riscurilor. Cam asta făceam, de fapt, atunci. Vorbeam despre faptul că înțelegeam când apărea ceva riscant și punem capăt. Și în felul acesta am devenit uh, brandul de încredere care suntem acum. În felul acesta am devenit un brand de succes. În, modul, în ce privește modul în care privesc aceste chestiuni autoritățile de reglementare, STA, care este probabil cel mai vizionar organism din Europa în momentul de față, vede lucrurile cam așa, ca atunci când a, a apărut uh, e-commerce și ușor, ușor companiile și-au dat seama că trebuie să accepte și să îmbrățișeze acest uh, mod de a tranzacționa. Deci, cred că avem multe motive să fim optimiști. La nivel internațional, autoritățile de reglementare răspund destul de bine, au o mulțime de probleme în față, trebuie să rezolve o mulțime de probleme, regulamentul de la Basel și criza bancară și așa mai departe. Se ocupă poate mai puțin deocamdată de problemele fintech, dar avem motive să fim optimiști. Și în ce privește Uniunea Piețelor de Capital, și aici legat de fintech, au apărut multe evoluții interesante la care s-au referit și colegii mei, dar ideea este ce pot face companiile fintech pentru a modela un tip de servicii de creditare mai uh, personalizate. care ar putea să ducă la o relație mai amplă între client și uh, comerciant. S-au făcut multe lucruri bune din punctul ăsta de vedere și în Statele Unite și există multe premise ca asta să se întâmple și în Europa, dar e nevoie de acordarea de pașaport. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Nu știu dacă am înțeles și am reușit să notez toate întrebările, dar am să vă mm, dau câteva perspective din partea mea. Din punctul meu de vedere, cred că există suficiente reglementări. Dacă mă uit în calitate de fondator, cu patru angajați, a trebuit să folosesc 25% din uh, resurse ca să înțeleg ce legi trebuie să respect pentru a putea apoi să le respect. Uh, și asta, bineînțeles, că um, îngreunează creșterea unei întreprinderi. Și asta are de-a face și cu faptul că toate, toate subiectele, plățile, finanțarea lanțului de aprovizionare, facturarea online, toate acestea se reunesc, sunt strâns legate și este o provocare să asigur creșterea. Pe de altă parte, um, ne întrebam dacă este o bază pentru uh, crearea unei piețe unice digitale numai astfel micile întreprinderi uh, pot uh, să ceară finanțare nu numai la banca de după colț, ci și în alte locuri. Și bineînțeles, pe hârtie nu se poate cere finanțare din altă țară, de exemplu. Deci este, o, este ceva foarte important. Cred că ar trebui analizate reglementările actuale din mai multe perspective. În primul rând, ca ele să fie adaptate la uh, ofertanții diferiți, există difere, diferențe între o mare bancă și o mică întreprindere, trebuie analizate diferitele activități care, bineînțeles, comportă un nivel diferit de uh, risc și aceste lucruri trebuie luate în considerare. Iar apoi, și asta am văzut-o și din activitatea mea la nivelul UE, neutralitatea tehnologică este importantă. Nici ca legiuitor, nici ca întreprindere fintech, nu pot să știi ce va exista ca tehnologie în următorii 2-3 ani. Deci trebuie să existe un principiu al neutralității tehnologiei. Dacă, de exemplu, se permite o semnătură electronică sau nu și alte elemente, aici piața trebuie să găsească o soluție. Și apoi, încă un aspect uh, important, armonizarea în uh, interiorul Uniunii Europene Prea adesea am uh, văzut uh, uh, inițiative de armonizare care până la urmă au sfârșit prin uh, a exista în statele membre diferențe și mai mari decât existau înainte de directivă și nu poate să fie acesta obiectivul unei legislații. În general, piața europeană trebuie să fie uh, relevantă la nivel global. Concurența noastră sunt întreprinderi din Statele Unite, din Asia, unde nu există această complexitate a reglementării, unde și întreprinderile pot fi finanțate mult mai ușor, pot avea acces la cu totul alte sume și uh, practic vin și apoi domină piața europeană. Trebuie să existe regu- aceleași reguli pentru toată lumea. oponente. Mulțumesc tuturor celor patru experți, foarte interesant. Acum trecem la a doua secțiune uh, din punct uh, de vedere al oportunităților și provocărilor. Avem trei uh, experți. Primul, din păcate, nu a putut să ajungă datorită grevei piloților din Germania. A fost înlocuit de Jacob Mekalek de la ESMA, care ne va spune viziunea sa în legătură cu viziunea de reglementare. După aceea, încă doi experți, Greg Van Elsen, Senior Financial Services Officer, Officer la BEUC, și Jesse McWaters prin videoconferință. Ultima intervenție va fi prin videoconferință și îl salutăm pe Jessica Waters deja. Îi dăm cuvântul acum domnului Macarec. 5 minute și fiecare aveți 5 minute la dispoziție. Și după aceea restul deputaților câte 2-3 minute. Mulțumesc, vă rog mai întâi de toate să mă scuzați pentru absența colegului meu, care nu poate fi prezent aici în această după-amiază din cauza faptului că i s-a anulat zborul. Este o onoare pentru mine să fiu aici în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta punctul nostru de vedere mm, din uh, perspectiva pieței titlurilor de valoare. Și pentru că mm, există multă colaborare între Comisia dumneavoastră și uh, noi uh, câteva aspecte O bună parte din inovarea financiară de care vorbim astăzi este încă în etapa, într-o etapă incipientă și nu are cum să perturbe infrastructurile existente de pe piață. Diferite produse de inovare presupun uh, nevoi de supraveghere din partea autorităților diferite, deci trebuie să așteptăm, să analizăm, să vedem ce abordări există și ca atare considerăm că echilibrul trebuie să fie atins între, pe de o parte, abordarea prudențială din partea autorităților de reglementare și, în același timp, să li se permită startup-urilor să crească și să se dezvolte pe piață. Și, la fel, de, ar, între arbitraj și concurență loială, concurență echitabilă. Sunt lucruri despre care s-a discutat pe larg în Comisia Econ în această dimineață în legătură cu subiectul directivei PSD2. Apoi, în domeniul fintech, uh, există un schimb de uh, informații cu autoritățile de reglementare în domeniul fintech la nivel internațional – pentru a se vedea care sunt ultimele evoluții. Și sigur că acesta este o, un forum foarte bun pentru schimb de opinii în legătură cu aceste evoluții. Voi începe cu crowdfunding-ul. Cu avizul ESMA în legătură cu crowdfunding-ul, am încercat să vedem care este uh, sentimentul în legătură cu uh, crearea unei abordări de reglementare la nivelul Uniunii Europene privitor la uh, crowdfunding. Până acum, la nivelul la 9 state membre s-au introdus măsuri naționale, ceea ce a dus la o fragmentare a pieței. Și asta a pus bețe roate unor oportunități de investiții transfrontaliere, venind și în contradicție cu uh, avizul din 2014. Cu toate acestea, în formă de supraveghere, noi ne continuăm uh, activitatea și am uh, constatat și faptul că creșterea volumului de crowdfunding a crescut foarte mult. În 2015 a fost la nivelul la 525 de milioane de euro. Apoi, în ce privește proiectul CMU și Carta Verde a Comisiei Europene, Consilierea automatizată nu acoperă numai comparațiile între diferite produse. Suntem doar la începutul acestei piețe însă. Și estimăm o creștere între 5 și 600% până în 2020 a acestui domeniu. Consilierea automatizată ar putea să influențeze și uh, un model bazat pe uh, plata unui comision. Și am, am constatat că există anumite legături între piața uh, consilierii automatizate și anumite modificări de pe piață, cum sunt cele care s-au înregistrat de curând în Elveția. Avem toată încrederea că serviciile acestea aplicate în baza directivei MIFID, PRIPS, NCD, vor fi suficiente pentru a face față posibilelor riscuri. În săptămânile următoare, Comisia va elabora un raport mix în urma în discuțiilor uh, din uh, decembrie anul trecut și vom analiza această problemă legată de aplicarea um, acestor principii în piața titlurilor de valoare. Discutăm și cu uh, sectorul industrial și cu părțile interesate și facem schimburi de opinii. Însă, o serie de, pro- de servicii din domeniul DLT sunt uh, pe o piață extrem de dinamică și În ce mă privește, nu cred că ar trebui să scutim delte de reducere ale costurilor. Nu considerăm că acestea ar putea să ducă la eliminarea anumitor instrumente, cum ar fi uh, CCP-urile sau CSD-urile. Pe de altă parte, vom uh, solicita în curând uh, punctul de vedere cu privire la serviciile financiare și modul în care ar putea acestea să impacteze uh, piața în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Pero... Am cer scuze că trebuie să vă întrerup din când în când, însă timpul este scurt și nu avem timp pentru toată lumea altfel. Dau cuvântul următorului expert. Um, I'm very glad to give... Mulțumesc! foarte mult. Cu plăcere vă ofer o perspectivă în legătură cu um, digitalizarea serviciilor financiare care afectează profund modul în care gestionează consumatorii viața financiară de zi cu zi. Dar afectează și cadrul de reglementare care îi protejează în uh, acest uh, domeniu. În același timp, pe lângă faptul că este necesară o actualizare a protecției uh, uh, consumatorilor, trebuie să avem în vedere cât de inteligente pot fi algoritmi, de inteligenți pot fi algoritmii elaborați. Și acum aș dori să iau în discuție câteva provocări și uh, oportunități pe care le presupune fintech. Distribuția online este una dintre ele, care se dezvoltă într-un ritm foarte rapid, care duce și la o distribuire a costurilor ce ajung până la urmă pe umerii consumatorilor. În același timp, uh, se ridică o serie întreagă de probleme. Ce se întâmplă cu persoanele care nu au cunoștințe digitale? Cum vor participa acestea pe viitor la serviciile financiare? Sau ce se întâmplă cu investițiile toxice, cu creditele nepotrivite, neperformante? Se vorbea mai devreme de crowdfunding un cuvânt la modă și acesta, dar care și el poate să prezinte unele probleme interesante, poate părea interesant pentru consumatori, dar din punctul de vedere al reglementării nu este acoperit aproape deloc. Și în raportul ESMA se vorbește despre crowdfunding și despre arbitrajul, care este singura modalitate de reglementare în ce privește. Apoi, uh, consumatorii beneficiază, pot beneficia de comparații automate între prețurile la diferite servicii, ceea ce este bine, dar pe de altă parte asta poate să ducă la un efect negativ asupra calității unor produse. Poate că produsele respective sunt excluse, consumatorii nu le cunosc. Deci și aceste uh, site-uri de comparare a prețurilor trebuie într-un fel sau altul uh, reglementate. Până în prezent, sunt opt instituții, sunt uh, instituțiile de tip vechi, uh, cum ar fi băncile, care ocupă cea mai mare parte a pieței, dar apar și noi intrați, tinerii mai ales, și aceștia, pot, și aceștia au deja o experiență destul de bună uh, de utilizatori, în special în ce privește plățile transfrontaliere. Apoi, în ce privește consilierea automatizată. Și aici am asistat la niște evoluții interesante pentru consumatori. Există un mai mult uh, acces la consiliere mm, la costuri rezonabile, ceea ce e bine pentru consumatori. În Regatul Unit însă există două platforme mari care funcționează. Una oferă sfaturi cu privire la MIFID, și uh, uh, cealaltă se referă la un alt act legislativ, dar ele pentru consumator par identice. Deci aici ar trebui să se intervină la nivelul reglementării. Și, în fine, big data care ar putea să prezinte o serie de avantaje potențiale, oferind informații mai personalizate consumatorilor și oferte mai bune, ar putea duce la o creștere a transparenței costurilor, deci ar putea să reprezinte o soluție interesantă, însă în același timp trebuie subliniat că presupune și riscuri majore din punctul de vedere al vieții private și al excluderii. de exemplu, vârsta medie a prietenilor mei de pe Facebook ar putea să aibă o influență asupra ratingului meu de creditare. Ne dorim așa ceva. Același lucru în legătură cu accesul meu, să spunem, la servicii de sănătate, la asigurări de sănătate, de, um, la prețuri rezonabile. Deci trebuie să ne asigurăm că consumatorii au acces la produse de bază uh, financiare în acest domeniu, sunt doar câteva idei pe care, cu care am dorit și eu să contribui la această dezbatere. Ultima, la Remulia. Vă mulțumesc foarte mult și acum, pentru ultima intervenție, dăm cuvântul uh, invitatului nostru prin videoconferință. Uh, mulțumesc foarte mult. Este o onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră. Din 2014, Forumul Economic Mondial uh, a investigat cum tehnologiile transformă structura, distribuția și consumul serviciilor financiare. Am uh, a făcut inter- peste 300 de interviuri cu experți și uh, multe workshop-uri cu părți interesate de, în întreaga lume pentru a înțelege implicațiile sistemului, ecosistemului financiar. Eu cred că inovațiile fintech au potențialul să îmbunătățească rezultatele pentru, clime, pentru clienți, însă există și uh, provocări pe lângă atâtea oportunități. Iar uh, abordarea acestor provocări va fi crucială uh, pentru uh, potențialul fintech. Aș dori să mă refer la trei elemente esențiale pe care le-am observat în munca noastră. Uh, și aș dori să sugerez un principiu de bună guvernanță pentru fiecare bazat pe uh, experiența noastră. În primul rând, experiența clienților. Aici, în primul rând, este vorba de uh, noile firme, fintechs, um, foarte agile. Acestea au avut modele de afaceri foarte țintite. Uh, Exemple uh, au fost deja menționate, uh, furnizori de plăți uh, transfrontaliere, uh, creditori online uh, și așa mai departe. Aceste firme pot fi în interesul consumatorilor, însă la fel ca orice alte instituții financiare trebuie să fie monitorizate pentru a se asigura că ofertele sunt adecvate și echitabile. Buna guvernanță trebuie să uh, aibă loc sub uh, principiul uh, implicării active trebuie să se ofere consultanță de reglementare unor noi firme care altfel nu ar putea avea acces uh, la piață. Este o tehnică ce a fost uh, deja testată de CFPB în Statele Unite și a fost deja adoptată de multe forțe de reglementare da, în întreaga lume. Apoi, un, un alt domeniu este eficiența operațională și noile, noile capacități. Dezvoltarea agilității operaționale și reducerea costurilor este esențială um, în ziua de astăzi pentru, fac, pentru, cei, uh, pentru actorii stabiliți pe piață, au apărut de altfel noi modele de afaceri care oferă uh, procese îmbunătățite și um, adaugă capacități uh, de de, cât se poate de variate. Buna guvernanță aici ar necesita parteneriate mm, exploratoare între organizațiile deja stabilite pe piață și fintechs. Un exemplu de astfel de inițiativă poate fi uh, sandbox-ul uh, din Regatul Unit Apoi, în ceea ce privește infrastruct noua infrastructură financiară, există o conștientizare uh, a faptului că tehnologiile ar putea duce la reinventarea infrastructurii pentru a conecta instituțiile financiare. Se poate redesena harta serviciilor financiare. Ar putea uh, crea noi uh, modele de business și ar crea capacități uh, noi. Eu cred că buna guvernanță aici ar necesita o participare activă din partea factorilor de reglementare și de supraveghere. Este o oportunitate care apare o singură dată într-o generație pentru a introduce mecanisme care să ducă la un sistem financiar mai transparent, mai just și stabil din punct de vedere sistemic. Um actorii de reglementare, de supraveghere și factorii politici ar trebui să um, profite de această oportunitate uh, și menținând, uh, menținând o deschidere față de noua infrastructură și în același timp să aducă propriile lor solicitări uh, privind capacitățile necesare în discuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Chiar acum, ca și înainte, dăm cuvântul eurodeputaților. Um, Cora van Nieuwenhuizen. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și vorbitorilor noștri pentru prezentările foarte interesante. Câteva întrebări pe scurt. Întâi către autoritatea de reglementare, pentru că vorbiți și în numele EIOPA și EBA. Cu toți acești noi actori, avem pe cei stabiliți, uh, avem noile fintechs, uh, avem și big techs, Google, Amazon uh, și așa mai departe. Dar o bună parte din legislația noastră se referă la instituții, la acordarea de licențe. Cum intervine asta cu uh, punctul comun de plecare pentru toți? Ar trebui să analizăm mai mult activitățile mm, față de cine este furnizorul de servicii, deci nu să ne concentrăm asupra instituțiilor, ci mai degrabă asupra activității, plăți sau alte servicii. Și încă o întrebare, tot pentru um, factorii de supraveghere. În ce măsură asta vă influențează munca de supraveghetori? Pentru că este cu totul diferit dacă în calitate de avocat trebuie să bifezi o căsuță sau dacă trebuie să înțelegi dacă există uh, un algoritm distorsionat. Aveți personalul uh, aferent, aveți personal cu cunoștințe tehnice și uh, o întrebare către vorbitorul nostru de la Forumul Economic Mondial. Considerați că există o diferență între Europa și restul lumii când este vorba de inovație? și de ecosistemul de inovație. Există diferențe? Suntem uh, lideri sau suntem uh, mai degrabă rămași în urmă? Credeți că ar trebui să facem eforturi mai mari sau putem fi mândri de ce am obținut deja? Mulțumesc! Mulțumesc! Grupul Social... Vă mulțumesc. Doamna Beres, sunt numele grupului Socialiștilor și Democrați. Nu, îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Nu. Vă rog. Ryan. Mulțumesc foarte pe scurt. Prezentările mi s-au părut foarte fascinante. Întrebarea mea este către domnul Van Nelson. Ați uh, vorbit despre această chestiune cât se poate de interesantă, despre un grup întreg de oameni care ar putea fi lăsați în urmă ca o consecință a acestei revoluții. Mai devreme a spus uh, cineva că 9 milioane de persoane în Regatul Unit nu au acces la Uh, schimbările ce au avut loc în um, domeniul bancar în ultimii ani. De asemenea, s-a spus că unul dintre aspectele potențial negative ar fi că cei care nu pot avea acces la aceste bunuri și servicii s-ar putea să plătească mai mult. Și întrebarea mea este următoarea. Unde este responsabilitatea industriei sau unde ar trebui să fie responsabilitatea industriei când vine vorba de a ne asigura că nu este exclusă o întreagă categorie de persoane din aceste schimbări radicale. A cui este responsabilitatea? A statului? A Uniunii Europene? Industria are un rol de jucat în aceste circumstanțe pentru a ne asigura că oamenii primesc serviciile de care au nevoie, chiar dacă sunt cum ați spus dumneavoastră, analfabeți din punct de vedere digital. Mulțumesc și acum doamna Beres. Mulțumesc. Aș avea mai multe întrebări. În primul rând, punctul de acces către această discuție sunt plățile, dar vedem, bineînțeles, că există alte evoluții care pot să aibă o influență asupra acestei strategii de inovație, uh, blockchain și alte uh, tehnologii uh, criptate. Mm, este impresionantă diversitatea serviciilor. Iar apoi, cum trebuie să echilibră, echilibrăm această inovație tehnologică, bineînțeles, care trebuie lăsată să se dezvolte, și lucrările noastre Uh, asupra directivei privind spălării banilor. Pentru că Comisia lucrează la asta, dar ar trebui să știm și părerea dumneavoastră pentru a ști uh, cum putem noi deja în această etapă să intervenim pentru a ne asigura că lucrurile nu merg într-o direcție opusă față de ceea ce ne-am dorit noi să fie pus în practică. Și încă un uh, element către responsabilul de la BEUC. Uh, împărtășesc uh, îngrijorările dumneavoastră. Avem o serie întreagă de petiții care vin la Comisia de Petiții din partea unor cetățeni care au fost victimele fraudei, care au dat click pe un link care le promitea marea cusarea și care Ehm, apoi ehm, au fost fraudați, escrocați. Ce propuneți eh, ca măsuri pe care noi să încercăm să le transformăm în legislație? Pentru oare așa trebuie acționat sau poate se cere mai multă vigilență din partea autorităților de supraveghere? Pentru ei ar fi oare uh, acțiunea esențială? astfel încât uh, să nu facem uh, rău uh, evoluției domeniului. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult, domnule Fox, pentru că ați acceptat să dați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În Regatul Unit s-a creat un așa numit sandbox, o groapă cu nisip de teste, Uh, pentru uh, a permite uh, inovația. S-a vorbit despre un, un sandbox european și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre asta și dacă ar exista, cum ar funcționa. Regatul Unit a creat un sandbox comun cu Singapore și funcționează bine. Punctul de plecare ar fi să țintim uh, centrele fintech europene, fintech europene sau am avea o abordare generală? Și pe baza întrebării uh, Corei, ce împiedică Europa să um, crească acest uh, domeniu și să producă următorul mare actor pe piață? Cum putem fi concurenții Silicon Valley? Mulțumesc! Ja, ich möchte Mulțumesc. De, tot despre asta aș dori să vorbesc și eu. Cum putem noi să consolidăm uh, protecția consumatorului? Care sunt măsurile concrete pe care le-ați propune, uh, pe care să le aplicăm în toate cele 28 de state membre? într-un mod care să fie rapid și eficient și în uh, referindu-mă la ceea ce am spus mai devreme, și anume faptul că mă tem că o flexibilitate mai mare la produsele fintech poate crea probleme pe care nu le-am avut la produsele bancare clasice, prin faptul că scad costurile de tranzacționare, însă crește enorm viteza acestor tranzacții. Mulțumesc, doamna Fonștori. Mulțumesc. Din partea mea, o întrebare pe scurt nu există o definiție general valabilă pentru fintechs. Aș dori să vă întreb, aveți o definiție? Ce sunt aceste fintechs? Vă doriți o definiție și nu este oare periculos să, de, să reglementăm ceva, ceea ce nu am definit clar? Mulțumesc, sunt multe întrebări uh, și vor fi multe răspunsuri. Vă dau cuvântul, uh, cine vrea să înceapă este rugat să o facă. And, and comments. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări și comentarii. Mm, și în ceea ce privește întrebarea doamnei Perez, aveți dreptate că am pus accentul pe legislația protecției consumatorului și am ajuns la reguli destul de divergente pentru diverse sectoare. sau uh, care necesită o regândire a uh, abortării de reglementare. Am încercat să rezolvăm lucrurile pentru o colaborare la nivel de reglementare și pe cât posibil la nivel național. Uh, în ceea ce privește AMOD, vom publica un aviz comun în legătură cu riscurile de evaluare acestor avize. Este vorba aici mult mai mult de activități ar putea să se pregătească noi acțiuni, însă um, un alt aspect este cum să facem diferența între actorii mari și cei mici. Și de asemenea apare și o întrebare pentru colegiuitori în ceea ce privește supra, supravegherea. fără a încerca să anticipăm alte evoluții, cred că ar trebui să treacă spre o supraveghere mai bazată pe risc pentru a evita apariția algoritmilor și aspectelor diferite. În ceea ce privește programele experimentale europene, avem, sunt membru al uh, Comitetului Permanent pentru Inovații Financiare, am susținut un standard comun cu uh, reguli de bază pentru crowdfunding. Acestea nu au fost adoptate uh, până acum, însă pentru a crea un mediu experimental, cred că trebuie să ne bazăm și pe resursele de care dispune fiecare autoritate de reglementare. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări complexe. Pentru consumatorii pe piața cu amănuntul, majoritatea se confruntă cu complexitatea produs, produselor și sunt puțin dezorientați pentru că nu există o consiliere de calitate. Noi ceea ce propunem în general este să existe și uh, Uh, am, am uh, uh, introdus reguli pentru afaceri care sunt diferite între asigurători și gestionarii de active și am creat un cadru de reglementare foarte complex. Dacă avem uh, măsuri și pentru măsuri mai de bază, cum ar fi uh, un cont la vedere sau asigurare pen, pentru sănătate, poate atunci uh, uh, dăm ideea consumatorului că fie își fie face apel la un asemenea produs de bază sau uh, pot să mm, apelez la un produs mai complex. Avem nevoie de o supraveghere mai bună și a regulilor care sunt deja în vigoare. De exemplu, trebuie să examinăm uh, conformitatea cu MIFID și este foarte important ca consilierea pentru produse bune să aibă loc. Uh, acest lucru a fost uh, dovedit când s-a făcut examinarea de conformitate a ESMA. Aceste aspecte trebuie luate în considerare, aspectele fintech pot să ajute Uh, pot să ajute la crearea unor produse mai transparente, mai eficiente pentru consumatori și digitizarea poate să facă acest lucru, bineînțeles. Eu încer- voi încerca să răspund la două dintre aceste întrebări. Dacă avem nevoie, în primul rând, dacă avem nevoie de o definiție a fintech, după părerea mea, nu, exi- nu e nevoie de o definiție uh, și din ce în ce mai mult în discuția noastră aceste, există unele întreprinderi care fac referire la ele însele ca și fintech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 Vă mulțumim. Voi da cuvântul acum pentru încheiere raportoarei. Vă mulțumesc tuturor că ați venit alături de noi la această audiere fascinantă. Cred că cu toții ne-ați dat niște idei foarte interesante. Uh, voi colabora cu toți raportorii din umbră pe acest uh, raport, pentru că dacă vom avea produse mai rapide și mai ieftine, trebuie să ne asigurăm că acestea vor ajunge în Europa cât mai repede. Așadar, vă mulțumesc pentru prezență și vom rămâne în legătură cu dumneavoastră în lunele următoare. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Mulțumim tuturor. Continuăm cu ordinea noastră de zi și mulțumim tuturor pentru această audiere foarte interesantă de astăzi. Hey. Hey. Hello, nice uh, to meet you. Uh, you Nice, nice to meet you. Congratulations to your appointment. thank you. Dacă nu vă deranjează, vă rog să încercăm să continuăm lucrările comisiei noastre. În liniște, vă rog. Continuăm, por favor. Foarte bine, vă rog, continuăm. Vă rog, faceți liniște. Dacă doriți să purtați convorbiri, vă rog să ieșiți pentru a putea continua cu reuniunea comisiei noastre. Continuăm așadar cu următorul punct de pe ordinea de zi. Please. Vă rog. Decía, establecimiento de un programa instituirea unui program al Uniunii de sprijinire a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și a altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020. Un schimb de opinii și dau cuvântul uh, imediat raportului nostru, domnul Filip Lambert. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, apreciez uh, foarte mult uh, prezența în sală. Sunt sigur că pe toată lumea interesează acest subiect. Dacă nu vă interesează, vă rog continuați conversațiile în afara acestei săli. Uh, vă mulțumesc că m-ați ajutat, spune președintele. Uh, da, sunt obișnuit cu aceste situații pentru că sunt șef de grup. Voi vorbi în engleză, cred că este mai bine pentru toată lumea. Este vorba de o mică inițiativă, o inițiativă mică, dar importantă. Această inițiativă de a finanța organizații pentru a implica consumatorii uh, ca urmare a unei inițiative transpartinice din uh, mandatul anterior și cred că trebuie să păstrăm acest consens transpartinic mai bine mai târziu decât niciodată. Acest raport uh, care este foarte limitat ca domeniul de aplicare, în sensul că susținem propunerea Comisiei, în primul rând, a, natura multianuală a pachetului financiar, pentru ca aceste organizații să poată să funcționeze eficient să-și pregătească munca pentru a se bucura de un grad de stabilitate. În al doilea rând, uh, faptul că numim cele două organizații, Better Finance și Finance Watch, sunt cele două care și-au depus solicitările de la bun început, deci nu este neapărat uh, vorba de parteneri pe care i-am ales. Acești uh, parteneri s-au prezentat ca voluntare în momentul în care am introdus acest uh, program. Nu este vorba doar de cercetare și uh, Uh, conștientizare, ci și advocacy. Trebuie să uh, încheiem cât mai rapid acest, această inițiativă pentru ca organizațiile să poată demara munca cât mai rapid în 2017. Amendamentele introduse au fost limitate, două amendamente în ceea ce privește domeniul de aplicare pentru a se asigura că activitățile sunt uh, acoperite de acest program și de asemenea că există uh, uh, că domeniul este acoperit de uh, regulamentele financiare. Mai avem și obiective care se referă la obiectivele politice ale Uniunii Europene. În moment există nivelul multilateral acestea au un rol crucial la nivel multinațional. După aceea, încă două puncte pentru a interveni de vreme în ciclu atunci când propunerile sunt discutate în prezența uh, funcționarilor Uniunii Europene, pentru că tot ceea ce se discută în această săptămână în Chile va avea un uh, impact asupra legislației comunitare. După aceea, un amendament articolul 3 în ceea ce privește cerințele pentru beneficiari, pentru a evita orice confuzie între programul anual de lucru al Comisiei și activitatea beneficiarilor, am um, propus să mutăm aliniatul 2 din articolul 7 în articolul 3, care definește beneficiile, be, caracteristicile beneficiarilor. Deci am propus un nou aliniat în articolul 3 ca bene, beneficiarii să uh, trimite o descriere a activităților lor pentru a beneficia de acest program. Aceste activități ar trebui să fie descrise în detaliu, inclusiv obiectivele lor, eh, rezultatele așteptate și impactul, precum și uh, indicatorii relevanți. Acum, de ce am făcut acest lucru? Amendamentul nostru este similar uh, celui doamnei Ford de la IMCO, și de aceea conlucrăm și cu IMCO în spiritul compromisului, mutarea aliniatului 2 de la, de la, din aliniatul 7 în 2 din aliniatul 7 în articolul 3 ar uh, evita o problemă pe care am menționat-o mai devreme, că de vreme ce Uniunea, instituțiile europene nu furnizează 100% din finanțarea acestor organizații, este legitim ca acestea să nu stabilească 100% din agenda acestor instituții. Deci comisia să nu poate să stabilească întregul program de lucru prin finanțarea doar parțială a acestor instituții. Deci, uh, cu alte cuvinte, cine plătește decide, cine nu plătește nu decide. Asta vreau să spun. Uh, așadar, uh, Aștept cu nerăbdare părerile raportorilor din umbră pentru a finaliza lucrările cât de curând posibil. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Lambert. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră, da, din partea PP, doamna Pieticainen. Vă mulțumesc, în primul rând, mulțumesc raportorului pentru abordarea foarte precisă, responsabilă și echilibrată care ne arată că aceste aspecte sunt importante în principiu, însă nu este un raport foarte dificil din punct de vedere tehnic. După cum a spus raportorul, în 2010 a avut loc o inițiativă transpartinică din partea coordonatorilor grupurilor politice pentru a iniția acest program de a crește diversitatea vocilor și înțelegerea finanțelor în politică. Deci este foarte bine să continuăm activitatea în acest domeniu. Amendamentele sunt acceptabile, în special amendamentul 3, care este tehnic pentru a evita orice neînțelegere să finanțăm uh, diversitatea uh, vocilor. Mi se pare uh, util să facem această schimbare propusă în amendamentul 3. Nu vreau să uh, vorbesc mult mai mult pentru că mi se pare că este un raport foarte ușor de acceptat. Vă mulțumesc, mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, domnul Ludvigson. Vă mulțumesc. Ca plan general, salut propunerea Comisiei de regulament cu susținere pentru activitățile organizațiilor Finance Watch și Better Finance. Inițiativa proiectelor pil- pilot pe care a inițiat-o Comisia în 2011 a permis acestor organisme să ajute consumatorii să înțeleagă produsele financiare și să fie implicați în legislația financiară. Este un component foarte important în înțelegerea sistemelor financiare de pe continent. Trebuie să fie mai ușor ca organizațiile pentru consumatori și pentru societatea civilă să-și exprime opinia în legătură cu aceste uh, aspecte. Uh, aceste organizații nu au suficiente resurse pentru a se implica în chestiuni foarte tehnice, în special în domeniul serviciilor financiare în Europa. Este foarte important să Există o diversitate de opinie în procesul legislativ, așadar Better Finance și Finance Watch trebuie să fie independente de sectorul financiar este foarte important ca aceste organizații, ca uh, experții comisiei să facă prevederile legislației financiare mai ușor de înțeles pentru public și utilizatorii trebuie să fie implicați în munca de zi cu zi a legiuitorilor. Deci este foarte important să avem noi metode de lucru pentru a permite acest, această interacțiune. Dacă acest uh, proiect pilot va deveni un program comunitar, este foarte important să se asigure independența. Better Finance și Finance, Finance Watch trebuie să fie asigurate de independența față de comisie. Aceste organizații depind de independența de actorii externi aceste organizații trebuie să aibă o independență de plină de instituții. Trebuie să fim foarte precauți în legătură cu orice conflict, conflict de interes. Este foarte diferit ca aceste organizații să primească finanțare de la ori, din orice sursă din afara industriei financiare. Deci este foarte important uh, să continuăm acest uh, program în perioada 2014 2020. Este foarte important să menționez că susțin pe deplin poziția raportorului pe aspectele menționate și sper că vom reuși să găsim o soluție bună. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you uh, for the other group, Mr. Calvet Chambon. Domnul Șambon, din partea grupului ALDE. Que salga de la sala, quería... Mulțumesc, domnule președinte. Doream, am dorit să uh, profit de uh, această uh, ocazie să felicit pe noul nostru vicepreședinte, care mi este un bun prieten. Nu lungesc mai mult lucrurile și intru în miez. Grupul meu susține continui, continuarea liniei uh, de finanțare a acestor activități din partea Comisiei. Suntem conștienți că susținem un serviciu mai bun pentru consumatori și susținem de asemenea și susținem independența, independența împotriva lobby-ului. Sunt patru teme foarte importante aici. În primul rând, uh, nu mă îndoiesc de uh, onestitatea organizațiilor OLAF și celelalte organizații ale Comisiei eu sunt de părere că Comisia trebuie să aibă dreptul de a interveni în programul anual sau în parte din acesta Și dacă unul dintre programe nu își uh, îndeplinește obiectivele, poate să fie reevaluat. Uh, Comisia, bineînțeles că are anumite restricții A doua, al doilea aspect care ne îngrijorează este că am ajuns într-o fază nouă a utilizării acestor două organizații. Am ajuns într-un moment, la un moment uh, în care mi se pare foarte bine că vorbim despre un plan de trei ani. Uh, deja se poate lucra mult mai uh, profund, însă în același timp permite să lucrăm pe difuzare și uh, pe difuzarea muncii pe care o întreprind aceste organizații. Așadar, am dorit să facem o propunere să vedem ce spune Comisia IMCO pentru a-i proteja pe consumatori. Cele două organizații nu fac același lucru. Una dintre ele este mult mai apropiată de consumatori și de ceea ce poate să însemne societatea civilă și cealaltă reprezintă mai degrabă un centru de cercetare uh, care evaluează factorii de decizie. Amândouă sunt respectate Eh, eu aș depune amendamente pentru ca ambele organizații să facă eforturi, inclusiv eh, alături de comisie și cu eforturile de publicitate. Eh, de exemplu, cu birourile internaționale care există în diversele state membre să acționeze pentru a ajunge acest mesaj în toate colțurile Europei pentru că este vorba de o muncă foarte uh, localizată care în anumite state nu are nicio repercusiune. Așadar, Comisia trebuie să vegheze asupra acestui fapt și voi depune amendamente în acest uh, sens. Asta, bineînțeles, în uh, uh, interiorul acceptului și admirației pentru munca uh, domnului Lambert și uh, a eforturilor uh, Comisiei IMCO. Vă mulțumesc. Thank you for... Mulțumesc pentru GUE Matt Cathy. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului său pentru munca sa pe marginea acestui proiect. Susținem cea mai mare parte a propunerii comisiei Susținem și amendamentele raportorului. Sunt câteva elemente pe care le-am dorit în versiunea finală a raportului. Cred că ne dorim cu toții să recunoaștem că munca depusă de cele două instituții depășește simpla consiliere tehnică. Dosarele de care se ocupă aceste instituții sunt de o importanță majoră pentru noi toți și cred că majoritatea colegilor recunosc acest lucru și au beneficiat ei înșiși de pe urma acestei activități. Reprezentarea intereselor consumatorilor și a publicului în uh, domeniul financiar trebuie să ducă la, necesită o independență absolută a acestor instituții financiare. Asta este ideea, nu poți să faci pe plac tuturor, este important să fii independent însă. Aceste organizații trebuie să-și poată planifica activitatea independent de comisie, inclusiv atunci când își programează planul de lucru anual. Acest lucru am dorit să se regăsească în raportul final. Vom colabora cu raportorul și cu raportorii din umbră pentru a ne asigura de asta. Mulțumesc, Beatrice von Storch, FDD. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Toată lumea este de acord, dar eu mi-am exprimat deja îndoielile și nu s-a schimbat mare lucru de atunci. Nu înțeleg deloc de ce noi, din bugetul UE, finanțăm organizații de lobby precum Finance Watch și uh, Better Finance nu are niciun sens ca noi, ca Parlament, să, schimb, să finanțăm organizații care să ne ofere apoi consultanțe despre interesele consumatorilor. Uh, avem toate posibilitățile uh, oferite unui Parlament, avem posibilitatea de a face apel la think tank-uri, avem resursele Parlamentului, uh, putem folosi know-how-ul angajaților grupurilor, există institute de cercetare, mai mult sau mai puțin publice. Există o serie întreagă de resurse la care putem face apel. Deci mă întreb de ce contribuabilul trebuie să mai plătească 6 milioane de euro pentru organizații de lobby uh, din Uniunea Europeană, pe lângă alte organizații plătite deja de uh, contribuabile. Este vorba de 6 milioane pentru anii 2017 până în 2020. Tocmai de aceea eu am depus amendamente pentru a permite expirarea acestor prevederi și m-aș bucura dacă m-ați sprijini. Thank you. Uh, we have here the commissions. Mulțumesc. Comisia este prezentă prin reprezentant. Vă rog, domnule Salas. Mulțumesc, uh, domnule președinte, stimați colegi. Am să încerc să am o intervenție succintă. Mulțumesc mai întâi raportorului pentru munca de foarte bună calitate pe marginea propunerii noastre. Mulțumim și pentru uh, observațiile în general de sprijin pentru propunerea comisiei din partea raportorilor din umbră. Domnul Lambert a făcut o, un rezumat corect al propunerii noastre, de aceea n-am să insist prea mult Uh, asupra conținutului. Mă voi referi doar la câteva elemente și sugestii din intervențiile de mai devreme, chiar dacă încă n-am apucat să văd uh, proiectul de amendamente. Referitor la restructurarea programelor de lucru, modalitățile de lucru, articolele 7 și 3, din cât înțeleg eu de la raportor, suntem de acord cu obiectivul acestor amendamente, Va trebui însă să verificăm că dacă aceste modificări uh, posibile sunt însă compatibile și cu regulile bugetului european. Deci o rezervă de examinare, dacă vreți, din partea noastră, ca să ne asigurăm că nu cumva aceste amendamente ar contraveni regulilor bugetare. În ce privește cele spuse de domnul Jambon, sunt de acord că Comisia la executarea acestor programe va da dovadă de toată prudența și atenția când uh, se va ocupa de cheltuielile presupuse de această propunere, nu ne vom ocupa de uh, simpla organizare, vom avea o mm, perspectivă de ansamblu și vom verifica dacă sunt respectate toate cerințele înainte de a trece la efectuarea efectivă a plăților. Asta în contextul proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare. Avem toată încrederea că toate astea vor funcționa bine și în noul cadru, în noua structură. mulțumim foarte mult pentru activitatea Comisiei ECO și sperăm ca Parlamentul să poată să țină seama și de avizul EMCO, care va fi și el adoptat în curând, pentru a putea face progrese cât mai rapid în acest dosar, fiindcă, așa cum spunea și domnul Lambert, ar fi bine să ne punem deoparte ceva finanțare pentru 2017 încă de pe acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul din nou domnului Lambers, raportor, în acest dosar pentru intervenția finală. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru sprijin. Cred că majoritatea familiilor politice ne susțin. E un lucru binevenit. Am constatat cât de mult interes suscită această inițiativă și pentru doamna, din păcate nu și pentru doamna Fonștor, dumneavoastră nu vedeți utilitatea ei, dar uh, sunteți o, finalitate, sunteți o minoritate. Nu o să reușim să găsim un, niciun fel de compromis între dorința de a merge înainte cu acest uh, dosar și dorința de a-i pune capăt pur și simplu. Cred că noi avem majoritate. Încă un lucru. Lobby, în vocabularul meu, descrie un grup de persoane cu un anumit interes comun, ceea ce nu este în principiu din rău dar să nu facem o confuzie între lobby-uri și organizațiile care își propun să apere uh, interesele generale. Finance Watch și Better Finance nu au niciun profit de pe urma apărării acestor drepturi ale societății până la urmă, în ansamblul său. Deci nu cred că le putem atribui noțiunea de lobby acestor organizații. Sunt organizații finanțate de cetățeni entuziaști sau în orice caz asta ne dorim să să se realizeze, noi, în calitate de instituții europene, încercăm să ne comportăm ca un fel de îngeraș ai mediului de afaceri care ajută mediul de afaceri să funcționeze corect. Mă voi opri aici și sunt convins că în cadrul compromisurilor vom reuși să eliminăm diferențele majore. Sigur că vrem să respectăm drepturile, dar știți care sunt și îngrijorările noastre. Mulțumesc, termenul pentru depunerea amendamentelor este 8 decembrie, la ora prânzului, ora 12. Dezbaterea va fi pe 12 ianuarie, votul în comisie pe uh, 5 februarie și apoi votul în plen în martie. Mulțumesc și trecem acum la următorul subiect raport cu privire la noua politică în domeniul concurenței, analizarea amendamentelor, raportor Tibor Zani, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, nu e doar vorba de politețe. Eu, cu toată sinceritatea, aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care s-au implicat și au contribuit la realizarea acestui aviz. În ultimele câteva zile am colaborat foarte bine și foarte fructuos. Pe parcursul acestui uh, exercițiu am avut uh, două reuniuni ale raportorilor din umbră extrem de interesante și fructuoase și am inclus în proiectul de compromis punctele de vedere ale diferitelor grupuri politice iar punctele de vedere din aviz au fost adoptate de celelalte comisii la începutul lunii. Mă refer în special la Comisia pentru Agricultură. Prin urmare, a fost o muncă constructivă care mi-a făcut plăcere și am discutat și bilateral cu colegii, deși vă mărturisesc că n-am reușit să mă întâlnesc cu absolut toată lumea, toți, cu toți uh, dintre cei implicați, dar cu marea majoritate a celor uh, care răspunde dosarul acesta am discutat și în bilateral. O altă, um, un alt comentariu onest este că situația a diferit câtva de alte ocazii precedente când raportorul uneori se lupta pentru ca ideile din raport să nu fie doar excelente, ci super excelente. Nu. Am uh, încercat pur și simplu să ofer o imagine cât mai limpede a modului în care vede Parlamentul European situația concurenței în Uniunea Europeană. Raportul se bazează pe șase capitole. um, vizează mai întâi de toate situația de pe piața unică. În al doilea rând, de, se vorbește despre piața unică digitală. Apoi, despre ajutoarele de stat. O chestiune de care se ocupă Parlamentul European de multă vreme. În al patru la rând, pro problemele, procedurile legate de uh, cartel și normele antitrust, um, procedurile legate de control, apoi aspectele sectoriale, energie, agricultură, de exemplu. Și în al șaselea rând, rolul autorităților naționale în materie de concurență, o chestiune de asemenea aflată în atenția comisiei noastre toate la oaltă. au făcut obiectul atenției noastre și am încercat împreună cu colegii să punem accentul pe caracterul democratic al politicilor de concurență. Câteva cifre din partea mea acum. Mi-a făcut plăcere să primesc atât de multe propuneri de amendamente din partea colegilor. Au fost în total 439 de amendamente propuse. În dorința de a se pune accentul pe alte aspecte, ca să nu mai vorbesc și de prima variantă a textului, care, desigur, întotdeauna este un document succint, pentru că e limitat în număr de caractere. Una peste alta, toate aceste amendamente ne-au fost de mare folos la elaborarea conținutului dosarului. Cu totul am alcătuit 27 de propuneri de, de compromis. Unele dintre ele însă trebuie să știți că sunt încă în discuție cu raportorii din umbră. Discuțiile sunt însă foarte fructuoase. Cred că Colegii vor primi lista adnotată a proiectelor de compromis imediat după ședința aceasta și să sperăm, am toată nădejdea, că mâine vom reuși să finalizăm toate toate subiectele rămase pendinte, să găsim un echilibru corect spre mulțumirea tuturor. Înțeleg desigur care sunt prioritățile politice ale diferitelor grupuri politice. Vă pot spune însă că, în calitate de raportor, sunt extrem de sensibil la propunerile făcute de colegii mei, de toți ceilalți colegi. A fost o solicitare de exemplu, pe care am înțeles-o din partea câtorva grupuri politice, de a avea o imagine bazată pe impozitare în legătură cu concurența în acest dosar. Dați-mi voie să precizez câte ceva în legătură cu amendamentele. Am primit peste 50 de amendamente care vizează în mod direct problema fiscalității. 40 de amendamente de la agricultură și uh, o cifră asemănătoare în legătură cu piața unică digitală. Să nu înțelegem lucrurile greșit. Toate aceste chestiuni se leagă de problema concurenței, desigur. Și ați uh, semnalat corect uh, calea pe care ar trebui să o apucăm, dragi colegi. Sigur, sunt și câteva probleme mai controversate. Sigur că sloganul nostru este să ajungem la o uniune din ce în ce mai strânsă și cred că e un slogan firesc pentru Parlamentul European. Inclusiv în domeniul acesta, chiar dacă înțeleg rezervele anumitor colegi despre cât de departe putem merge în direcția aceasta. Ca atare, în raport, am hotărât să reflect, să reflect, să oglindesc numai punctele de vedere generale ale colegilor din Parlament și nu doar pe acelea uh, ale câtorva grupuri politice. Referitor la social dumping, la dumpingul social, Parlamentul European s-a ocupat de problema aceasta deja în ultimele sale rapoarte și de aceea n-am considerat necesar să o mai abordez încă o dată. Și o a treia chestiune pe care voiam să o semnalez o problemă spinoasă într câtva, arătatul cu degetul, practica aceasta care e recurentă în multe cazuri. Cred că am ajuns la un echilibru corect între cerințele care mi s-au făcut pentru că, pe de-o parte, fără să arătăm și să clarificăm lucrurile, poate că raportul ar fi formulat în termen prea general și n-ar mai avea sens. Dar am uh, limitat la un număr foarte restrâns uh, cazurile prezentate, exemplele prezentate cu nume și prenume. Pentru că n-am vrut ca raportul nostru să se transforme într-un fel de carte de telefoane. Alte grupuri politice au spus că au rezerve cu privire la menționarea unor situații punctuale în materie de concurență care vizează doar zonele ultraperiferice am ajuns, cred eu, după multe discuții cu grupurile politice, la cel mai bun compromis pentru toată lumea. Dacă nu sunteți de acord, mai avem ocazia să discutăm despre asta și mâine. Deci, ca să dau exemple. Ca să dau uh, vești bune, avem multe exemple de acord din partea grupurilor politice pe marginea unor uh, poziții comune. Piața unică digitală, impozitarea, concurența online, economia partajată, scutirile, reglementările privind scutirile în bloc, uh, cooperarea internațională și consolidarea DG Comp și, desigur, nevoia de control democratic din partea Parlamentului European. Prin urmare, domnule președinte, am toată încrederea că o politică concurențială puternică la nivelul Uniunii Europene va fi întotdeauna o piatră unghiulară a proiectului european. Politica de concurență este un instrument esențial pentru o bună funcționare a pieței interne în Uniunea Europeană. Mă voi opri aici. Acum și aștept cu mult interes observațiile dumneavoastră, chiar dacă n-a mai rămas prea multă lume aici în sală. Sper totuși că vom putea avea o discuție fructuoasă. Vă mulțumesc mult! Thank you very much uh, for the Mulțumesc în numele grupului PP Fulvio Martucello. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Când a intrat, când uh, La intrarea pe Ellis Island era un, uh, un fel de firmă care vorbea despre uh, cât de bucuroși erau maghiarii să fie primiți în America. Discuțiile pe marginea acestui dosar au început într-un fel mai puțin constructiv, tocmai din cauza orgoliului maghiar al raportorului, care la început ne-a piedicat să facem pași înainte. La ultimele două ședințe însă, discuțiile au fost mult mai fructuoase și am reușit cu toții să constatăm în ce măsură denaturarea concurenței este o frână în calea dezvoltării. Și acesta este un element fundamental. Eliminarea tuturor obstacolelor uh, în calea liberei uh, concurențe pe piața liberă permite o selecție corectă, permite existența unor prețuri corecte și mențin uh, acele întreprinderi mențin, să, mențin fervente, vii, întreprinderile și ideile care merită să rămână pe piață. Deci, aș spune că raportul acesta se îndreaptă în direcția identificării câtorva obstacole care au mai rămas în calea concurenței și invită Comisia să le elimine. Până la reuniunea din 5 iulie mai sunt cu siguranță câteva elemente care vor trebui soluționate. Reuniunea pregătitoare a PPE va fi aceea în care se vor da indicațiile finale din punctul nostru de vedere, dar cred că merită felicitat raportorul pentru pașii înainte pe care i-a făcut și pentru că a acceptat sugestiile ce au fost făcute de către toți raportorii din umbră uh, la ultimele două ședințe pe care le-am avut. Uh, Sander Lunes, Thank you, thank you. Mulțumesc, Sander Lunes. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Uh, am, uh, not, am luat notă de o deschidere pentru a discuta amendamentele de compromis este o disponibilitate de a găsi o majoritate, însă, acestea fiind spuse, nu sunt convins că suntem cu saci în căruță. Așa cum este situația acum, mă tem că grupul ECR nu va putea sprijini raportul um, așa cum este el acum. Însă, um, am înțeles că există discuții despre redactarea textului în continuare, pentru care sunt, lucruri pentru care sunt recunoscător. Cred că ar fi dezamăgitor dacă nu am uh, uh obține un rezultat. Piața unică este uh, inima Uniunii Europene, este ceva ce întreaga, toate grupurile politice pot sprijini. Nu pot decât să-i urez toate cele bune raportorului și vă voi trimite și câteva uh, um, observații în scris. În ceea ce privește conținutul raportului, noi uh, dorim să ne concentrăm pe chestiuni de concurență și acest lucru uh, trebuie să fie elementul cheie. Am înțeles că există chestiuni uh, de fiscalitate care, sunt, care este considerată uh, ajutor de stat, având în vedere uh, cazurile de rabat uh, înregistrate uh, de curând, deci uh, e post- acceptăm să existe ceva despre asta în text, însă nu aș vrea să mergem atât de departe încât să cerem, de- să cerem armonizare, uh, integrare fiscală, um, o bază comună uh, de taxare um, generalizată și așa mai departe. Um, bun, discuția privind uh, domeniul fiscal și ajutoarele de stat este una mai degrabă filozofică, fundamentală. Trebuie să vedem cum uh, prevedem reglementări și le combinăm cu uh, certitudine juridică. Când vedem ce se folosește în statele membre, practic companiile trebuie să ramburseze. Și întrebarea este cât putem să le cerem să facă în mod retroactiv uh, și apoi cu dobândă. Deci asta creează incertitudine. Salut uh, textul și formularea uh, raportorului de a uh, cere mai multe mijloace pentru politica de concurență și pentru a avea mai multe resurse pentru această competență. Iar apoi și, dar cred că asta uh, încă nu apare în document, un respect pentru uh, independența DG concurență, mai ales când este vorba de cazuri individuale, este esențial să rămânem, să ne bazăm pe fapte și să nu intervenim în investigații în curs. Acestea fiind spuse, vom continua să uh, Cooperăm cu raportorul, vă vom trimite câteva sugestii și sperăm să putem obține acea largă majoritate astfel încât uh, grupul ECR să poată sprijini acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, în numele GUE, Paloma López Bermejo. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc raportorului pentru buna muncă depusă cu compromisurile la care se ajunge și care au reluat multe dintre amendamentele pe care le-am depus noi. Înțelegem că acest raport se apropie de cerințele economiei europene, că nu se limitează la o viziune reducționistă cu politicii de concurență, ci o înțeleg ca un instrument pentru a acționa pe piață și a beneficia de externalitățile sale. Noi vedem măsuri esențiale în domeniul agriculturii. Deci mulțumim din nou raportorului. Semnalăm de asemenea importanța compromisului în ceea ce privește evaziunea fiscală, unde Parlamentul nu trebuie să se ascundă și trebuie să răspundă la acțiunile Direcției Generale Concurență. De asemenea, îngrijorările în legătură cu fuziunea dintre Bayer și Monsanto. Uh, avem și amendamentul 428 în legătură cu doamna comisar Cruz, uh, Înainte criticam cazurile ușilor batante, așadar nu putem să uh, rămânem fără a ne exprima în acest caz. Sper că vom putea face ceva. În general, în concluzie, suntem mulțumiți de uh, linia raportului și de uh, direcția în care merge. Vă mulțumesc. În numele verzilor mai uh, intervine cineva? Beatrix von Stork. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Politica de concurență este un subiect important în Uniunea Europeană și și în acest uh, for. Tocmai de aceea, când discutăm raportul anual, trebuie să analizăm lucrurile îndeaproape și să vedem la ce servește politica de concurență, și anume să creeze un punct de plecare comun uh, pentru actorii de pe piață. Se creează regulile în cadrul cărora se poate acționa. Dar tocmai de aceeași având în vedere mm, amendamentele și propunerile de compromis, sunt îngrijorată. N-aș vrea să discutăm în acest raport subiecte care nu au nimic de a face cu politica de concurență. Uh, Tocmai de aceea mi-aș dori ca acest raport să fie menținut zvelt și să ne concentrăm asupra politicii de concurență. Nu să facem o listă uh, de dorințe uh, din uh, domeniul fiscal pentru o bază comună consolidată de taxare și așa mai departe. Să nu vorbim despre o uniune fiscală um, Um, acorduri de investiții și multe altele sunt tot felul de lucruri care nu au niciun loc în, într-o discuție despre politica de concurență. Mulțumesc! Mulțumesc! Pervonș Perez. În primul rând, aș dori să îl felicit pe raportor uh, pentru munca depusă. Mă frapează ultima intervenție să spui că politica fiscală nu are nimic de a face cu politica de concurență este să ignori toată munca făcută la nivelul Uniunii Europene de ani de zile. Vă amintesc de un grup de lucru care a fost creat poate în urmă cu vreo 10 ani, um, care tocmai asta examina, concurența din punctul de vedere al fiscalității și în ce măsură fiscalitatea poate să contravină regulilor concurenței. Nu degeaba Comisia Europeană a putut interveni uh, asupra acestor subiecte și mm, a și avut un impact. Sper că compromisurile ne vor permite să ne menținem această strategie foarte eficientă pentru a face progrese în beneficiul unei concurențe libere și nu distorsionate. Mulțumesc. Raportorul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că aceste intervenții uh, au reflectat foarte bine elementele cheie ale muncii noastre uh, pe acest dosar. Aș dori să semnalizez uh, către grupul ECR că um, sunt convins că în următoarele câteva ore putem să uh, obținem uh, un bun compromis. Cred că nu suntem departe de acest obiectiv. Apoi, în continuare îi uh, invit pe colegi și pe reprezentanții grupurilor politice să transmită și celorlalți colegi că dacă cineva consideră că amendamentul său nu este reflectat în uh, raport, să-mi spună, pentru că întotdeauna se mai uh, poate face ceva pentru a include lucruri care nu sunt încă în raport sau pe care nu sunt reflectate în mod adecvat. Încă o dată, aș dori să clarific că eu, în calitate de raportor, mi-am înțeles munca în așa fel. Aș dori să reflect uh, cât mai mult și cât mai clar viziunile dumneavoastră. Deci dacă într-un domeniu precum taxarea am primit 50 de uh, propuneri, nu pot să spun că e prea mult, uh, prea puțin, este poziția Parlamentului și acest raport trebuie să uh, includă viziunile uh, Parlamentului European. După cum spunea și Pervanș Beres, vremurile se schimbă, acum 10 ani lucrurile sunt diferite și peste 10 ani ele vor fi din nou cât se poate de diferite. Sunt chestiuni care îi privesc pe cetățenii europeni și pe reprezentanții acestor cetățeni. Și aș dori să vă confirm că în raportul nostru, zi de zi, suntem atenți pentru a vedea dacă nevoile pieței unice sunt bine reflectate sau nu. Piața internă este elementul cheie pentru a uh, lucra în beneficiul tuturor și Mă bucur destul de mult că în acest raport sunt luate în considerare nu numai interesele domeniului de afaceri, ci și uh, cele ale cetățenilor. Încă o dată, mulțumesc foarte mult, uh, dragi colegi. Cred că majoritatea dintre voi ați contribuit foarte bine, m-a ajutat foarte mult. Um, de ore. Cred că vom mai putea uh, face Uh, progrese. O, ușile mele sunt deschise. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru aceste progrese înregistrate. În orice caz, votul va avea loc pe 5 decembrie pentru a vota în plen în februarie. Vă mulțumesc foarte mult! Această reuniune se încheie. Următoarea reuniune luni, 5 decembrie, de la 3 la 6.30. Ar trebui să vă anunț de asemenea că va avea loc o reuniune comună Econ Libe pe 1 decembrie de la 8 la 9 dimineața pentru, uh, pe subiectul uh, combaterii spălării banilor. Mulțumesc foarte mult!